anume declarație a vicepreședintelui Comisiei Înaltul, reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, acțiuni ale Turciei care creează tensiuni în zona economică exclusivă a Ciprului. Îi dau cuvântul domnului comisar Han. Aveți cuvântul, domnule comisar. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, am urmărit cu atenție ultimele evenimente din zona economică exclusivă a Republicii Cipru și implicațiile sale în regiune în general. Cunoaștem preocupările dumneavoastră uh, exprimate în scrisori și întrebări parlamentare de, mai, de la mai mulți dintre dumneavoastră. Doresc să subliniez în primul rând astăzi că poziția Uniunii Europene este foarte clară. S-a spus în trecut în uh, concluziile Consiliului și în ultimul raport uh, al Comisiei uh, privind Turcia și recent de către Consiliul European din Turcia, care este poziția noastră. Dar este important să o repetăm. Uniunea Europeană sprijină ferm drepturile suverane ale statelor sale membre și exploatarea resurselor naturale se poate face doar conform dreptului european și internațional, inclusiv Convenția ONU privind legea mării. Cerem să se evite orice fel de amenințări, surse de fricțiuni sau acțiuni provocatoare care ar putea uh, face să degraseze relațiile de vecinătate. Ce trebuie să facem acum? Așteptăm din partea Turciei să respecte drepturile suverane ale Ciprului asupra zonei sale economice exclusive să dea dovadă de reținere și să evite declarații sau acțiuni ulterioare care ar cauza noi tensiuni este important ca tensiunea să scadă în interesul tuturor părților. Sperăm că explorarea și eventuala exploatare a resurselor naturale ale Ciprului va putea continua și avantajele acestora vor putea fi simțite de, de toți ciprioții. Dar dezbaterea noastră de astăzi arată mai ales nevoia de o rezolvare rapidă și completă uh, a problemei din Cipru, a problemei dintre comunitățile grece cipriote și turce cipriote. După părerea mea, această nevoie nu a fost niciodată mai presantă decât acum. Profit de ocazie pentru a încuraja toți actorii interesați să uh, contribuie la un climat pozitiv pentru a se rezolva problema Ciprului în interesul tuturor. Pentru că Ciprul este divizat de prea multă vreme și un acord ar oferi opțiuni și pentru exploatarea resurselor de hidrocarburi în modalitățile cele mai avantajoase din punct de vedere economic și interesul tuturor ciprioților. Liderii celor două uh, comunități cipriote au dat dovadă de, dova, de curaj și au fost vizionari când, în declarația lor din februarie, au hotărât să relanseze negocierile și în septembrie s-au angajat să accelereze Um, negocierile, ritmul negocierilor, cer liderilor să revină la masa negocierilor și să reia negocieri, negocieri substanțiale structurate cât de repede pentru a deschide calea un, unei rezolvări a problemei Ciprului uh, cât mai corecte și cât mai rapide în interesul tuturor. Domnul Bat Aide Consilierul Special ONU pentru Cipru. Cipru este o autoritate care poate ajuta părțile să depășească divergențele, să revină la masa negocierilor și să facă progrese reale. Uniunea Europeană îi sprijină activitățile. Trebuie să spun câteva cuvinte despre Turcia în general. În calitate de țară cu perspective europene, Turcia trebuie să respecte standardele democratice cele mai ridicate și practicile democratice fără rezerve. Turcia va trebui să răspundă pentru uh, aceste comportamente și pentru a ne uh, accentua, pentru a ne ameliora relațiile cu Turcia, acest lucru este esențial și pentru mine ca și comisar. E nevoie de mai mult dialog în cadrul politicii externe, trebuie să colaborăm mai bine uh, aceasta este o provocare comună a noastră în regiune. Și relațiile economice trebuie dezvoltate în interesul cetățenilor, uh, inclusiv prin uh, um, extinderea Uniunii Bancare și prin progrese în domeniul vizelor și migrației. Doresc să aprofundez relația cu Turcia în interesul nostru și în avantajul nostru reciproc. Stimate doamnă președinte, stimați deputați, doresc să vă asigur din nou că această chestiune este o prioritate pentru mine, urmăresc cu multă atenție și vă înțeleg preocupările. Astăzi, la Ankara, Serviciul de Acțiune Externă uh, și funcționari de nivel înalt uh, de la Comisie au uh, un dialog cu Turcia. Um, și E, pentru noi este clar că e urgent să se facă progrese privind rezolvarea problemei Ciprului. Suntem în contact continuu pentru a face progrese în această chestiune. Stimată doamnă președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru atenție și aștept să vă aud punctul de vedere în legătură cu acest subiect. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum dau cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice. Mai întâi, în numele PPE-ului, are cuvântul domnul Brock. Două minute. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Kolleginnen und Kollegen. Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, domnul comisar a spus lucrurile foarte bine. Rezervele posibile au un potențial uh, incredibil pentru toate țările din jur. Și nu trebuie să fim uh, așa prostănați cum am fost de multe ori de-a lungul istoriei, să ne certăm până nu mai rămâne nimănui nimic. Cel mai important este să, să se discute despre totul despre, și să se găsea, trebuie să se găsească o soluție comună și valabil este dreptul internațional. Și membrii ciprioți îi uh, înțeleg când spun că atunci când au loc forări în apele lor teritoriale, nu sunt foarte mulțumiți, fie că Turcia este sau nu membru al UNCLOS. De asemenea, consider că Națiunile Unite au dreptate și guvernul cipriot a uh, spus acest lucru, și anume ambele comunități trebuie să poată beneficia de pe urma acestor uh, Um, zăcăminte în funcție de numărul populației. Cu toții suntem de acord pe acest subiect. În orice caz, trebuie aplicat dreptul internațional și acest lucru este foarte important. Toate acestea însă trebuie să aibă loc cu deschidere, prin dialog, prin căutarea comună a unei soluții. Este important pentru a contribui la soluționarea conflictului care separă această insulă. Dar, în general, este important uh, să soluționăm această chestiune. Este foarte important și pentru Uniunea Europeană să se soluționeze uh, acest lucru. Ar fi pur și simplu o prostie să nu se ajungă la o soluție și cred că Uniunea Europeană trebuie să încerce să

Și acum, în numele grupului ECR, are cuvântul domnul Tanak. Doamnă președinte, incursiunea maritimă în zona exclusivă, economică exclusivă din partea Turciei este o încălcare a uh, dreptului uh, internațional în domeniul maritim, Un clos. Este uh, o încălcare Mm, a regulilor și era inevitabil ca guvernul cipriot să încheie, uh, să suspende uh, negocierile. Nicosia a oferit uh, cu bunăvoință asigurări că ambele comunități vor beneficia de pe urma uh, Uh, veniturilor din gazele naturale și aceste asigurări ar trebui să fie acceptate de către partea turcă. Aceste venituri ar fi uh, binevenite pentru ambele părți și ar fi un stimulent pentru, pentru negocierile de unificare. În plus, uh, returnarea Famagusta către guvernul cipriot ar fi un semn de bunăvoință din partea Turciei. În plus, Uh, UNCLOS și legea mării fac parte din achiul comunitar, iar Turcia ar trebui să îi se uh, amintească obligația asumată de a implementa acordurile de la Ankara și de a respecta achiul comunitar și, și de a respecta toate cele 28 de state membre, inclusiv Ciprul. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Van Balen urmează acum în numele ALDE. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul ALDE dorește ca problema să se reducă, nu să se accentueze, dar asta numai prin respectarea dreptului internațional și așa cum a spus și ceilalți colegi, zona economică exclusivă este și aparține Ciprului. Asta înseamnă că Turcia nu are ce să caute acolo. Nu poate decât să exploreze sau să exploateze dacă primește un permis de la Republica Cipru. Punct. Și, bineînțeles, ar fi bine ca cele două părți să nu se lupte pe acest acord, ci din potrivă să coopereze ca să beneficieze de aceste zăcăminte, dar asta numai prin dreptul internațional și înseamnă că Turcia nu poate să continue să uh, umble în această zonă economică exclusivă a Ciprului și cu asta punct final. Mulțumesc foarte mult. Acum în numele GUE NGL, doamna Zimmer. Ja, danke. Uh, ich möchte im Namen meiner Fraktion. Mulțumesc. În numele grupului meu doresc să condamn incursiunea Uh, Turciei în zona exclusivă economică exclusivă a Ciprului și solicit Turciei să, încheieze, să încheie acest lucru. Nu este prima dată uh, că se întâmplă acest lucru, însă uh, de data aceasta este vorba de coasta sudică a Ciprului, unde Turcia chiar nu are ce căuta și asupra căreia nu a făcut nicio pretenție în plus. Este esențial ca Parlamentul European să uh, se exprime clar în acest sens. există există drept internațional care trebuie să fie respectat. Nu putem doar să acceptăm în tăcere încălcarea sa. Negocierile pentru, uh, sol, pentru soluționarea conflictului uh, cipriot au fost suspendate. Turcia a uh, escaladat uh, această confruntare. Turcia trebuie să Uh, o calmeze pentru ca discuțiile să poată fi reluate. În urmă cu ceva vreme a existat o propunere din partea domnului Cristofias uh, de se ajun, pentru a se ajunge la o, un acord în ceea ce privește zonele maritime. Este vorba despre faptul că aceste zone maritime ar trebui să fie puse sub uh, competență federală. Același lucru ar urma să fie valabil și pentru gazele naturale. Acest Uh, lucru nu a mai fost uh, preluat de către urmașul domnului Talat. Parlamentul este acum în situația de a insista să se găsească o soluție a problemei cipriote. Și în acest sens solicităm uh, retragerea trupelor turce din Cipru și uh, facem apel la găsirea unor soluții bizonale. Mulțumesc. Mulțumim. Îi dau cuvântul domnului Scrilec în numele verzilor. Persze rendelkezésére parancsoljon. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani Stimate domnule comisar Hans, stimate domnule vicepreședinte, dragi colegi, doresc să spun că mă preocupă problemele care au apărut în zona economică exclusivă a Ciprului și care au uh, făcut să se sisteze negocierea acordului de pace pe baza principiilor de bază ale Uniunii Europene este și respectarea legii mării. Și invit părțile să creeze un climat pozitiv în discuțiile dintre ele. Exploatarea hidrocarburile în apele teritoriale ale Ciprului este de interes comun atât pentru Grecia cât și pentru Turcia. Și pentru că Această exploatare poate avea consecințe importante pentru întreaga insulă. Cred că e nevoie de baze foarte solide pe care să se fondeze um, dezbaterea, uh, negocierea acordurilor uh, în interesul tuturor cetățenilor, în ciuda divergențelor culturale și religioase. Diferențele uh, culturale și religioase sunt o bogăție pentru Cipru, pentru Cipru, precum și pentru întreaga Uniune Europeană. Trebuie să se găsească la o soluție. Acesta este interesul strategic al Uniunii Europene și al Turciei. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Afronte, un minut. Okay. Grazie Presidente. In questo momento nelle acque cipriote e în atto un scontro. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În uh, acest moment, în apele cipriote se desfășoară activități economice. Am spus întotdeauna că Uniunea Europeană trebuie să fie o organizație pașnică, însă pentru acest lucru trebuie să respectăm cu toții regulile, pentru că dacă nu vom respecta aceste reguli, ciprioții vor avea sentimentul că nu sunt uh, protejați. Mai mult de 60% din uh, cetățenii din Cipru consideră că Uniunea Europeană nu este un lucru bun pentru ei și nu cred că este un lucru surprinzător. Dacă există un uh, stat membru care a semnat Convenția Internațională a Dreptului Maritim, se confruntă cu un alt stat de dimensiuni mult mai mari, cum este Turcia, care nu a ratificat această convenție. Trebuie să confirmăm că Uniunea Europeană vorbește cu o singură voce în numele tuturor statelor membre. Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Sina Dinos acum. Sina Dinos, képviselő Chiria Proedre, apoteli eschos to gevonos. Mulțumesc, domnule președinte. Este o rușine că Uniunea Europeană se face că nu vede ce se întâmplă în Cipru. De 40 de ani avem uh, Republica Cipriotă, toate uh, organizațiile internaționale au ignorat faptul că 35% din teritoriul Uniunii Europene este ocupat de Turcia. În mod ilegal și are îndrăzneala acum să bată la ușa Uniunii Europene Turcia. Turcia ignoră rezoluția ONU, încalcă um, convenția privind dreptul mărilor și, fără niciun fel de legitimitate, consideră că poate să calce în picioare state suverane. Noi ne-am opus tuturor uh, acțiunilor întreprinse până acum. Acțiunile turce reprezintă un atac asupra Uniunii Europene. Turcia nu a făcut nimic să-și retragă vasele uh, din regiune și refuză să recunoască Republica Cipriotă. Turcia și-a dat arama pe față în ceea ce privește poziția sa privind halifatul. Iar în cele din urmă, cred că până la urmă, a venit vremea, vorbitorul este întrerupt. Köszönöm képviselő úr, Teuhárusz Ellen képviselő asszony következik másfél. Mulțumesc. Doamna Teuhárusz. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, ați eh, ridicat un aspect foarte important al chestiunii cipriotice și vă, cipriote și vă mulțumesc pentru asta. Am spus de multe ori și repet. Problema nu este o neînțelegere între două comunități, ci faptul că Turcia ocupă în mod ilegal partea de nord a Ciprului și încearcă de asemenea să preia apele teritoriale ale Republicii Cipru. Avem rezoluții ale Națiunilor Unite, avem uh, decizii ale curților de justiție, dar mă tem, uh, domnule comisar, că nu este posibil uh, să ne facem auziți de Turcia. Ei nu înțeleg acest tip de discurs și își trimit submarinele și navele militare în apele noastre europene. Trebuie să condamnăm Turcia, dar trebuie să luăm și măsuri practice, sancțiuni politice și economice și trebuie să ne asigurăm că urmăm principiile declarației din 21 septembrie, care este obligatorie pentru Uniunea Europeană și pentru Parlamentul European. Turcia construiește un zid care este mai puternic decât zidul Berlinului, un zid care împarte în două o țară a Uniunii Europene. Sper că Republica Cipru, în acest moment dificil, în care nu, nu poate face față uh, forțelor armate. Să nu uităm că armele nu pot duce decât la ilegalități. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Howitt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt cu totul de acord cu colegii uh, socialdemocrați și creștin-democrați din Cipru, care atrag atenția asupra importanței respectării suveranității Ciprului și eu am cosemnat această rezoluție. Um, colegilor noștri din uh, Turcia le spun că ar trebui să se abțină de la acțiuni uh, care să tensioneze și mai mult uh, tensiunea. Am salutat în același timp uh, intervenția Comisiei din această seară, care a amintit perspectiva de viitor și colaborarea dorită de Uniunea Europeană cu Turcia. Regret faptul că nu toate grupurile politice au uh, sprijinit alineatul și amendamentul adus acestei rezoluții de grupul politic al socialiștilor și democraților, pentru că noi am uh, dorit pur și simplu să sprijinim uh, activitatea trimisului special al Națiunilor Unite în Cipru. Întotdeauna am dorit să fiu solidar cu colegii din Cipru, însă acest lucru trebuie să promoveze, nu să submineze procesul de reconciliere a celor două tabere. Toată lumea trebuie să recunoască că criza actuală poate fi rezolvată doar prin uh, mijloace pașnice. Activitățile comerciale și cele economice, descoperirea zăcămintelor de hidrocarburi, pot ajuta la găsirea unei soluții pașnice și sper ca toți colegii să sprijine amendamentul, nou, uh, amendamentul propus uh, de noi. Cred că Parlamentul European uh, ar trebui să adopte un text care să promoveze o soluție pașnică în interesul tuturor. Vă mulțumesc, domnule Howitt. Are cuvântul domnul Van Orden. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții dorim o soluție ambele părți sunt de vină de situația curentă, dar în momentul în care încercăm să reîncepem negocierile, nu ne ajută să avem o rezoluție care dă vina doar pe Turcia și pe ciprioții turci. Sau uh, faptul că comisarul face declarațiile pe care le-a făcut la începutul discursului din această seară și sper să mă asculte acum. Acest lucru nu este eficient. Mă ascultați, domnule comisar? Vă mulțumesc. cauzele problemei actuale se găsesc în evenimentele din 2004. În mai 2004, Republica Ciprul, uh, Cipriotă a aderat la Uniunea Europeană și după aceea a blocat orice progres, mai ales în ceea ce privește um, activitatea pe care o propusese Uniunea Europeană pentru a pune capăt izolării Ciprului de Nord, dacă s-ar fi păstrat angajamentele, problemele pe care le discutăm astăzi nu ar fi apărut. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Van Orden, acceptați o întrebare din partea colegului Haci Gheorghis, vă rog. Eh, Mulțumesc. Domnul uh, Van Orden uh, vrea să ne provoace sau este de pur și simplu dovadă de ignoranță? A citit dumneavoastră acordul unde Cristofius și Talat, în care se spune că aceste uh, depozite aparțin Republicii Ciprului, care uh, după ce se va găsi o soluție va fi o federație. Și cunoașteți acordul între Cristofias și Eroglu, care dorește separarea, bineînțeles. Dar asta este vorba despre, aici este vorba despre partajarea uh, resurselor. Cred că dacă sunteți deputat european, ar trebui să vă informați mai bine. Vă mulțumesc. Domnule Van Orden. Domnule Hage George, dumneavoastră știți foarte bine că eu mă informez uh, foarte amănunțit privind toate aceste chestiuni. Și, bine, în seara asta n-am avut o dezbatere. Este doar uh, vorba de critici aruncate de o singură parte că, împotriva Ciprului de Nord împotriva Turciei. Dacă dorim să reunificăm insula, așa cum ne dorim cu toții, singura soluție este o soluție care să respecte interesele și îngrijorările ambelor comunități de pe insulă. Și aici uh, revin la ce spuneam cu privire la evenimentele din 2004. Trebuie să, să trecem peste asta și să fim mai înțelegători față de poziția uh, ciprioților turci. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Van Orden. S-au mai ridicat câteva cartonașe albastre, ceea ce este regretabil, fiindcă în această după amiază avem, am adăugat un punct uh, în plus pe ordinea de zi, ceea ce înseamnă că suntem în întârziere. După mine va mai veni un vicepreședinte și, uh, și trebuie să terminăm până la miezul nopții. Dacă mai este dacă este de acord, domnule Van, domnul Van Orden, um, mai acceptăm o singură întrebare, după care voi permite un singur cartonaș albastru pe, pentru pe deputat. Domnule Van Orden, adesea dați vina pe ciprioții greci pentru că au, re, um, au respins planul ANAN uh, în 2004. Dar, dar și ciprioții turci au făcut același lucru numai ciprioții eh, greci. Vă mulțumesc. Hm. Ah, Domnul Van Orden, n-am menționat de fapt planul ANAN. Vorbeam despre ce s-a întâmplat în 2004. Mă refeream în special la propunerea făcută de Consiliul European în aprilie 2004 de a încheia izolarea eh, Ciprului de Nord o lună mai târziu această chestiune a fost uh, împinsă la o parte și de atunci n-am mai făcut niciun progres. Din când în când mai apare câte o licărire de speranță. Se mai întâmplă câte ceva care ne face să spunem, a, poate că se fac progrese, dar după aceea apar obstacole. Deci trebuie să depășim această situație și să găsim o cale de urmat care să respecte drepturile și preocupările celor două comunități. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Orden. Am menționat că toată lumea ar trebui să-și respecte timpul de vorbire în viitor ca să dea dovadă de solidaritate. Domnul Cuso Permoi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este a doua oară când trebuie să mă refer în acest Parlament la încălcări ale legislației internaționale de către Turcia. Dar de această dată nu este vorba de finanțarea unor grupuri extremiste teroriste în Orientul Mijlociu, ci de amenințări pe care Turcia le lansează împotriva unei țări membre a Uniunii Europene. Amenințări de la o țară care, dacă nu mă înșel, este candidat la aderare și aceste aderări sunt, aceste amenințări sunt împotriva noastră a tuturor europenilor vase turcești au intrat în apele teritoriale ale Republicii Cipru, în zona economică exclusivă, și aceste, aceste măsuri încalcă legislația internațională și legislația mării. În altul reprezentant pentru politică externă trebuie să ceară sfârșitul ocupației uh, Ciprului de Nord de către Turcia și un sfârșit al încălcărilor constante a, de către Ankara a legislației internaționale. Altfel trebuie să încheiem negocierile. Mulțumesc. Un minut acum domnul Castaldo. Președinte, gentile... Domnule președinte, dragă domnule comisar, eu nu înțeleg Turcia. Pur și simplu nu o înțeleg. Discutăm despre o țară măreață care dorește să adere deja de de atâția ani la Uniunea Europeană și noi dorim să înregistrăm progrese cu acest proces de aderare. Turcia a primit fonduri multe din partea Uniunii Europene, însă nu trebuie să ignorăm ce face Turcia împotriva, împotriva mass mediei, ce face în relația cu curzii, ce face în relația cu Ciprul ne împotrivim, nu suntem de acord cu modul în care se desfășoară negocierile între Turcia și uh, Cipru. Un uh, stat membru al uh, Uniunii Europene a ajuns în această situație dificilă și noi ar trebui să-i oferim sprijinul pentru a profita de toate șansele existente pentru a încheia o o pace durabilă. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de fapte. Are acum cuvântul domnul Ferron pentru un minut. Doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc domnului Juncker, fiindcă, iată, ne-a decalat dezbaterea, suntem cu două ore întârziere, el s-a dus la cină și noi acum discutăm subiecte importante. Care este problema în această seară? Domnul Juncker sau Turcia? Aș dori să spun comisiei un lucru. Astăzi ne transmiteți dosarul uh, Ciprului în această adunare parlamentară, dar n-ați făcut niciodată nimic pentru Cipru. Ați vărsat lacrimi de crocodil, dar nu, s uh, nu s-a înregistrat progres în ceea ce privește miezul chestiunii. Noi suntem pentru relații internaționale echilibrate și corecte între state suverane. Bineînțeles, uh, dorim să ocrotim zonele economice exclusive în ceea ce privește uh, zonele maritime. Aceste zone trebuie respectate de toate țările, inclusiv Turcia, care a semnat această convenție. Republica Cipriotă este pusă sub semnul întrebării acum, iar uh, comisia, vreau să, vorbitorul este întrerupt. Es folgt Herr Kollege. Are cuvântul domnul Kefalogiannis acum. Η τουρκική επιθετικότητα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Agresivitatea Turciei în zona economică exclusivă a Republicii Cipru este o încălcare a drepturilor fundamentale ale unui stat membru al Uniunii Europene și este de asemenea o încălcare a legislației internaționale a mărilor. Trebuie uh, să, se facă un, să facem un efort ca să ne asigurăm că toate popoarele lumii ajung la soluții viabile și pașnice. Turcia trebuie să recunoască Republica Cipru, trebuie să accepte achiul, este singura uh, car, uh, țară care nu a semnat Convenția Națională privind legislația uh, maritimă. De asemenea, trebuie să respecte drepturile suverane ale tuturor membrilor Uniunii Europene să le respecte uh, uh zonele de uh, economice exclusive și apele teritoriale. Pentru că despre asta este vorba și sunt, acestea aparțin nu numai Ciprului, ci și Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, domnule Cheflodianis. Doamna Piri, un minut și jumătate. Mă scuzați. Doamna Piri, vă rog să așteptați o secundă. Avem o întrebare din partea domnului Dartmouth. Acceptați întrebarea, domnule Kefaloianis? Vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Domnule Kefaloianis, ați fost foarte locvent în ce privește încălcările Turciei, încălcările drepturilor Ciprului de către Turcia și a legislației mării. Probabil știți că Uniunea Europeană a plătit peste 900 de milioane de euro pe an în fonduri de preaderare Turciei și că sume similare au fost alocate pentru următorii 5 ani, sunteți în favoarea ideii ca aceste sume să continue să fie plătite dacă Turcia continuă să facă ce face acum? Mulțumesc, domnule Dartmouth, domnul Kefaloianis. Domnule președinte, personal nu sunt în favoarea Uh, faptul că aceste finanțări să continue. Dar colegul meu știe că acesta uh, e un lucru pe care nu îl putem schimba în Parlament și e o chestiune de tratate europene. Mulțumesc foarte mult, domnule Kefaloianis. Doamna Piri. Acum opt luni, Parlamentul European a salutat uh, evoluțiile pozitive ale Ciprului. Declarația comună a liderilor comunității grecești și turce cipriote au relansat uh, discuțiile privind reunificarea insulei, ceea ce ar aduce problemele pe masa negocierilor pentru a se, adu- pentru a se ajunge la o soluție viabilă. Astăzi, un vas de cercetare turc uh, se află în zona exclusivă economică a Uh, iar uh, discuțiile au fost încetate. O să pierdem imboldul de acum 8 luni, ceea ce ar avea consecințe negative nu numai asupra locuitorilor insulei, ci și asupra întregii regiuni. Zona de est a Mării Mediterane are nevoie de o rază de speranță. Toate părțile ar trebui să-și dea seama de această răspundere. Turcia trebuie să respecte dreptul suveran al Ciprului în ceea ce privește ZEE. Legalitatea ă, acestei zone nu poate fi pusă sub, sub semnul întrebării. Trebuie subliniat faptul că condiționalitatea ă, cade pe umerii ambelor comunități în ceea ce privește exploatarea ă, depozitelor de gaze naturale. Liderii comunităților trebuie să se întoarcă la masa negocierilor pentru a găsi o soluție corectă. Secretarul general, domnul Aida, consilierul ONU pe problema Ciprului, Uh, trebuie să sprijine aceste eforturi. Acum 8 luni, liderii celor două comunități și-au, dat angajamentul, uh, și-au luat angajamentul să nu dea vina unii pe alții. Ciprul și această regiune au nevoie ca aceste promisiuni să fie respectate. Vă mulțumesc, doamnă Piri. Are cuvântul acum pentru un minut domnul Marias. Domnule președinte, Turcia a ocupat în mod uh, ilegal 30 uh, și, uh, 27% din uh, teritoriul Ciprului. În continuare, dreptul internațional este călcat în picioare. Sunt uh, desfășurate în continuare activități de cercetare în zona teritorială a Ciprului și cred că trebuie să luăm măsuri împotriva Turciei, ținând seama de atitudinea acestea față de Cipru, o țară membră a Uniunii Europene. Trebuie să spunem foarte clar Turciei că trebuie să respecte dreptul mării și să recunoască dreptul Ciprului de a explora și exploata zăcămintele naturale din zona economică exclusivă. Turcia trebuie să înceteze cu amenințările ilegale care sunt îndreptate împotriva statelor Uniunii Europene. Dreptul, de a, dreptul Ciprului de a-și exploata aceste zăcăminte nu mai trebuie să fie pus sub semnul întrebării. Vă mulțumesc. care cuvântul uh, domnul Sacorafa. Stimați colegi, Uniunea Europeană urmează um, o politică deloc clară în această situație poartă negocieri de aderare cu un uh, stat care are o armată pe, un ter- pe teritoriul unui stat al Uniunii Europene. Și acum înțelegem că există și unele interese economice în spatele acestei situații. Negocierile purtate sunt lipsite de orice conținut se creează pur și simplu fapte la fața locului, există diferite declarații neutre care nu au niciun, uh, niciun rezultat până la urmă. Stimați colegi, cred că suntem obligați să impunem reguli foarte stricte care să nu poată fi interpretate în mod diferit. Provocările la care a recurs uh, Turcia trebuie să fie condamnate pentru că aceste amenințări uh, reprezintă un pericol pentru siguranța energetică a Uniunii Europene și uh, Um, amenință procesul de aderare al uh, Turciei la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Care cuvântul pentru un minut, domnul Papadakis. Mulțumesc. Partidul Comunist din Grecia este de partea poporului cipriot și susține lupta Ciprului pentru un stat unic și independent. Uniunea Europeană nu a condamnat ocupația uh, Ciprului de Nord, ocuparea Ciprului de Nord de către Turcia și nici încălcările uh, uh, legilor pe care le uh, comit uh, turcii. Partidul Comunist al Greciei dorește o condamnare a acțiunilor provocatoare ale Turciei, care sunt complet contrare rezoluțiilor și amendamentelor la rezoluțiile care propun împărțirea uh, hidrocarburilor, uh, ceea ce ar duce la o legitim, legitimizare a divizării ilegale a țării și a, la legitimizarea pretențiilor ilegale ale Turciei și amenințării asupra drepturilor suverane ale uh, Ciprului și Greciei. Mulțumesc, domnule Papadakis. Doamna Gardini. Mulțumesc, domnule președinte ne confruntăm cu o situație foarte îngrijorătoare. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, Turcia întreprinde acțiuni unilaterale amenințătoare împotriva statului uh, cipriot uh, în zona de exclusivitate economică. O situație de gravitate fără precedent în istoria celor două țări respectul și recunoașterea drepturilor teritoriale ale statelor membre nu este doar o obligație a dreptului internațional, ci și o obligație pe care și-o asumă țările când aderă la Uniunea Europeană. Trebuie să transmitem un semnal clar autorităților uh, turce și vreau să vă reamintesc că, așa cum a spus pe bună dreptate domnul Teoharus, doamna Teoharus. Prea, de prea multe ori uh, nu am spus nimic și nu ne-am arătat sprijinul pentru poporul, uh, pentru ciprioții greci, dar trebuie să schimbăm acest lucru. Are cuvântul domnul Mavridas. În urmă cu câteva ore, am aniversat căderea zidului Berlin, din Berlin, însă acum asistăm la crearea și perpetuarea unui nou zid în Europa de către armata turcă. Un zid care separă uh, din nou un popor, uh, ciprioții greci, de cei turci. Acest zid trebuie să fie dărâmat și el nu trebuie să uităm că dacă Turcia dorește să intre, să adere la Uniunea Europeană, trebuie să respecte dreptul internațional, trebuie să respecte dreptul mării și achiul comunitar. Turcia a încheiat acorduri cu toate, cu toate statele vecine, cu Egiptul, în ceea ce privește exploatarea zonelor economice exclusive, dar aici în această situație trebuie să cântărim um, trebuie să cântărim uh, realitatea, trebuie să fie respectate uh, drepturile fundamentale ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu ar funcționa dacă nu sunt respectate toate aceste drepturi. Vorbitorul este întrerupt. Are cuvântul doamna Zomără. Vă mulțumesc, domnule președinte. Turcia serbează o nouă strategie privind Uniunea Europeană, însă ne întrebăm dacă este vorba de un progres, pentru că din nou provoacă Republica Cipru și astfel provoacă Uniunea Europeană. Într-adevăr, își uh, dorește venituri uh, din aceste exploatări uh, marine, este un interes legitim, însă pentru acest lucru trebuie să participe la masa negocierilor și să da dovadă de capacitatea de a încheia un uh, compromis. Însă, Turcia nu este fericită, nu este prea fericită de implicarea altor uh, state în zona respectivă, nu doar Cipru, ci și prezența Israelului în zona respectivă reprezintă o problemă pentru Turcia. Și în acest context, Ehm, Turcia dă vina pe Republica Cipru, pe Uniunea Europeană. Nu putem permite acest lucru. Avem nevoie de o relație solidă cu Turcia, însă această relație trebuie să ne permită să, să ne afirmăm poziția foarte clar. Vă mulțumesc, doamnă Zomăr, pentru unitate cuvântul domnul Papadakis. Domnule președinte, domnule comisar, acțiunile Turciei și emiterea ilegală a unei directive NAFTEX în uh, apele teritoriale ale Uniunii Europene este o încălcare a legislației internaționale. Așadar, avem sau nu avem Uh, domnia legii. Uh, uh, până la urmă, urma urmei, Uniunea Europeană se va face că nu vede ce se întâmplă sau își va apăra interesele? Cum poate permite Uniunea Europeană unei țări candidate să o păcălească și să o ridiculizeze în acest fel? Vrem ca Turcia să devină membru al Uniunii Europene, dar ea nu poate pur și simplu să întoarcă spatele valorilor europene. Aceasta este totuși o țară candidată care Uh, este în căutarea obținerei aprobării noastre a tuturor pentru a-și continua drumul european. Uh, dacă uh, îi lăsăm acum, cine știe ce or să mai facă? Cum putem să nu sancționăm, să nu penalizăm Turcia, care se îndepărtează de Europa? Domnul Preda. Domnul Preda, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe lucruri deja și cred că uh,

Căderea zidului uh, Berlinului, așa cum au spus mulți, a fost posibilă datorită solidarității, datorită bunului simț. Însă Nicosia este acum ultima capitală divizată din Europa și este în continuare ocupată. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de Cipru, să garantăm acestui stat că își poate exercita suveranitatea. Pentru că dacă nu, nu știu ce rațiune mai are Uniunea Europeană dacă nu garantează printr-o alianță oprirea acestei, acestui tip de exploatare. Fără respectarea dreptului internațional, Turcia se marginalizează singură. Parlamentul European ar trebui să vorbească la unison și nu putem să fim o Uniune Europeană fără frontiere comune. Aceste frontiere trebuie să le apărăm de fiecare dată când sunt amenințate. Acum uh, este Cipru, poate pe viitor vor fi statele uh, baltice. Mulțumesc, doamna Kylie. Domnul Valesa. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție ne reamintește încă o dată despre problema permanentă reprezentată de faptul că un stat membru are o parte a teritoriului ocupată de o țară candidată. Acțiunile Turciei sunt o amenințare la adresa siguranței economice a Ciprului și o încălcare clară nu doar a legislației internaționale, ci și a Cartei Națiunilor Unite și a Convenției uh, privind legislația mării, care a fost stabilită, creată tocmai pentru a preveni astfel de acțiuni și pentru a păstra legea și ordinea, în special în ce privește uh, pretențiile uh, unei țări asupra unei anumite, unui anumit luciu de apă. Turcia a dat de multe ori uh, dovadă de ignorare a drepturilor legitime ale Republicii Cipru și acesta este încă o încercare de a-i nega existența. Susțin Ciprul și condamn acțiunile continue ale Turciei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Valesa. Un minut, domnul Kirkos. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Nava Barbaros a pătruns în il, mod ilegal în zona în, ze, în ZE grec pentru a de, desfășura acțiuni de, expla, de mm, prospectare. Uh, se încearcă, se încearcă o invadare uh, din partea Turciei a teritoriilor uh, cipriote grecești se transformă, se, se reîntoarce Imperiul Otoman. Trebuie să luăm măsuri în ceea ce privește acțiunile Turciei, în ceea ce privește EZ. Au luptat pe multe fronturi, în Kobani, în conflictul cu Armenia. Acum trebuie să cerem neapărat retragerea acestor vase. Iar scopul trebuie să fie re, uh, renodarea dialogului sub uh, auspiciul ONU pentru a găsi o soluție pentru ambele comunități pe insule. Mulțumesc, domnule Kirkos. Are cuvântul domnul, doamna Vosenberg. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Han. În uh, comisia, uh, cu ocazia întâlnirii de ieri între Uniunea Europeană și Turcia, Poate știți că s-a discutat pe larg uh, violarea zonei economice exclusive de către Turcia și astăzi, în mod uh, ilegal, spațiul aerian al Ciprului, în apropierea insulei Mykonos, a fost uh, încălcat de Turcia. Deci vedem foarte clar că Turcia încalcă dreptul internațional, încalcă dreptul mării, nu recunoaște Republica Cipru, Uh, nerespectând familia statelor membre ale Uniunii Europene. Ați spus, uh, ați spus că ne așteptăm din partea Turciei să dea dovadă de reținere, însă mă întreb până când vom mai putea tolera această situație. Vă mulțumesc, doamne Vozenberg. Doamne Vozenberg, acceptați o întrebare din partea doamnei Kylie? Vă rog, doamnă Kylie. Doamna Vozenberg, mă adresez dumneavoastră și în calitatea de jurist. Și aș dori să vă întreb dacă credeți că faptul că Parlamentul European nu și-a exprimat suficient de clar condamnarea acestor uh, aceste violări va crea o problemă pe viitor, pentru că, după cum am spus, astăzi se află în această situație uh, Cipru, mai târziu poate va fi vorba de țările baltice, de ce nu și de Finlanda. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră înainte. Ce pot să adaug este că faptul că un stat dorește să adere la Uniunea Europeană, nerespectând în același timp dreptul internațional, ar trebui să ne definească foarte clar poziția prin rezoluții și declarații, nu cred că noi contribuim cumva la modificarea situației. Trebuie să dăm dovadă de o determinare mai mare. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Peion. Domnule președinte, domnule comisar, ce decepție după speranțele din 11 februarie 2014. Poziția noastră trebuie să fie foarte clară, bineînțeles. Uniunea Europeană nu poate să nu condamne ferm încălcarea dreptului internațional și o agresiune evidentă împotriva unei țări membre. În același timp, susțin uh, afirmațiile făcute de comisar. Nu trebuie să vorbim uh, de război rece, ci să ne păstrăm mintea rece și trebuie să cerem Turciei clarificări și să-i spunem foarte clar că dorim ca Turcia să poată intra în Uniunea Europeană să aprofundeze discuțiile. Deci, mai degrabă decât să înveninăm uh, atmosfera cu declarații, uh, cred că trebuie să fim fermi în ce prește dreptul internațional, dar să dăm speranțe și perspective pentru regiune și pentru Turcia. Mulțumesc, domnule Peiu. Întrebare sau catch the eye? Întrebare sau doriți să interveniți la uh, intervențiile spontane? Întrebare. Întrebare. Aștepta, acceptați o întrebare, domnule pe, pe Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să îl întreb pe domnul Peion următorul lucru. Securitatea europeană depinde de acțiunile NATO și Turcia este o țară NATO. Dacă ignoră sau încalcă legislația internațională, ea nu ar trebui să fie supusă unor sancțiuni din partea NATO? Domnule Peion. Estimate coleg, nimeni aici uh, nu o să vă contrazică atunci când spuneți că trebuie respectat dreptul internațional. Pe de altă parte, sunt sigur că sunteți interesat de situația întregii regiuni, știți care este poziția strategică a Turciei și Știți care au fost unele atitudini ale Turciei uh, în ultima perioadă, mai ales începește conflictul din Siria și Irak. Cred așadar, pe de-o parte, că trebuie să condamnăm foarte ferm și, pe de altă parte, să păstrăm dialogul cu Turcia. Mulțumesc, spune președintele. Acum ajungem la intervențiile spontane. Din păcate, nu pot să accept decât cinci vorbitori. Începem cu doamna Spirachi. Doamna Spirachi. Microfon. Ah. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în 2004 eram cu toții siguri că Turcia dorește să fie țară candidată. Dat fiind comportamentul conducerii țării la ora actuală, credem în continuare că Turcia dorește să fie țara candidată în 2014. Vă dau un exemplu. Pe de o parte, la 10 ani după începerea negocierilor de aderare, Turcia în continuare ignoră existența Republicii Ciprului, iar acum încalcă în mod flagrant EEZ. Zona, de, zona economică exclusivă a Uniunii Europene. Normal. Și noi dorim ca Turcia să rămână țara candidat în afară de rezoluții, mai putem să transmitem într-un fel un mesaj ferm Turcii pentru a înțelege că dacă dorește să rămână țară candidat, trebuie să respecte dreptul internațional și achiul comunitar. Am putea poate să, să închidem robinetul finanțării, poate. Poate așa putem să facem presiune asupra Turciei. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Giambaschi. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми... Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, acțiunile Turciei de astăzi, care încalcă dreptul internațional, sunt urmarea acțiunilor de ocupare a Ciprului de către armata turcă. Acțiunile Turciei sunt foarte îngrijorătoare pentru că reprezintă o provocare. Vă aduc aminte că Turcia a avut acțiuni de provocare și față de Israel, și față de Bulgaria, și față de Grecia. Și eu nu cred că Turcia intenționează să continue eforturile de aderare la Uniunea Europeană, pentru că Acțiunile de astăzi ne dovedesc că nu dorește să fie o țară europeană, ci o țară agresivă. Aș dori să lansez un apel ca toată lumea să ceară, să condamne și să ceară încetarea acestor acțiuni. Vă mulțumesc, care cuvântul doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. este dreptul suveran al Republicii Cipru să-și uh, organizeze activitățile în zona uh, exclusivă economică. Și acest lucru a fost împiedicat de Turcia, care a încălcat legislația uh, internațională, dreptul internațional. Și acesta este un test pentru solidaritatea europeană. În această seară, toată uh, lumea, tot acest Parlament, toți aleșii europeni trebuie să vorbească cu o singură voce, să se ridice și să condamne ocuparea, ocupația uh, turcă, măsurile turcii și să cerem ca Turcia să se retragă imediat. Pentru că orice altceva uh, e o amenințare la securitatea întregii Uniuni, nu doar a Republicii Cipru. Este o chestiune pe care trebuie să o luăm în considerare. Mulțumesc foarte mult, doamnă Wikström. Domnul Viegas. Uh, Mulțumesc. În primul rând uh, vreau să manifest solidaritatea cu poporul cipriot care trăiește din 63 sub ocupație turcă, momentul în care Turcia a invadat nordul insulei și a ucis mii de persoane, mii de oameni, fără să fie pedepsite de atunci. Iar uh, cu excepția Turciei, niciun alt stat nu recunoaște această um, invaziune, această invadare. Și uh, aceste acțiuni, cele mai recente acțiuni, trebuie să fie trase la răspundere. Iată însă că avem criterii duble. Uniunea Europeană, um, când vine vorba de orientările NATO și SUA, imediat uh, uh, trece la acțiuni, dar când vine vorba de un stat suveran, nu face nimic. Uh, Uniunea Europeană ar trebui să impună sancțiuni turce și astfel uh, să, să poată să uh, încurajeze Turcia să, demar, să demareze discuțiile pentru a găsi, să găsi o soluție pașnică aceste probleme. Mulțumesc foarte mult, domnule Viegas. Dumneavoastră ați fost ultimul vorbitor la procedura. Acum are ultimul vorbitor este domnul Glatsos. Δεν πρόκειται για προκλητικότητα της Τουρκίας domnule președinte. Nu discutăm despre o provocare a, din partea Turciei. Turcia deja se află în zona economică exclusivă a Uniunii Europene, unde desfășoară activități de explorare. Poziția noastră vis-a-vis -vis de acțiunile NATO este influențată, desigur, de uh, calitatea de membru NATO al Turciei. Dacă acest lucru, dacă Turcia nu ar fi fost membru NATO, poziția ar fi fost una diferită, desigur. Mă întreb dacă Spania ar fi, dacă Turcia ar fi făcut așa ceva în Spania, în Italia sau în Franța, am fi avut aceeași atitudine până la urmă. Și mă întreb de ce avem aceste standarde duble. Aș dori să condamn Uniunea Europeană și să îl condamn pe domnul comisar pentru că Turcia este membru al NATO, uh, se bucură de iertarea noastră nemărginită. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul comisar Han. Mr. Chair, distinct... Domnule președinte, distinși membri, Vă mulțumesc că m-ați invitat la această discuție și vă mulțumesc pentru comentariile relevante pe care le-ați făcut. Este foarte important să folosim această ocazie pentru a ne exprima preocupările în legătură cu evenimentele recente și să ne exprimăm foarte clar poziția noastră privind drepturile statelor membre și să uh, transmitem Turciei un mesaj cât se poate de clar. Vom transmite acest mesaj cu putere și vom uh, încerca să găsim o soluție împreună cu omologii noștri turci distinși membri, această dezbatere arată foarte clar că trebuie să găsim uh, căi de rezolvare a problemelor. Estul Mediteranei se află într-o situație geopolitică fragilă. Este în interesul nostru al tuturor ca tensiunile să scadă cât mai repede și avem nevoie mai mult decât oricând să uh, ne concentrăm pe o rezolvare a problemei cipriote. În acest an, Uniunea Europeană și-a exprimat o susținere puternică față de reînceperea negocierilor uh, în zonă. Ne-am exprimat uh, uh, dorința de a ajuta. Este momentul să obținem rezultate. Mulțum, e momentul să susținem Națiunile și toți ceilalți parteneri în acest efort. Este momentul ca liderii comunităților cipriote să-și găsească din nou drumul spre masa negocierilor și cred că este momentul să găsim un răspuns adecvat și să dăm susținere ambelor comunități. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar Hahn. La sfârșitul uh, acestei dezbateri am primit proiectul de rezoluție semnat de șapte grupuri politici, politice. Votarea va avea loc mâine.